a verificat competențele lui Ivari Padar, Jorg Meuten, Lucas Mandel și Michel Detien și a propus validarea mandatelor acestea începând cu data de 6 noiembrie, 8 noiembrie, 30 noiembrie 2017 și 1 ianuarie 2018. Există observații. Aceste mandate au fost așadar aprobate. Domnul Vic